Domnul Omid. Stimați membrii Parlamentului European, stimați colegi, vă vorbesc astăzi cu privire la acești activiști de mediu închiși în Iran în ultimul an. Centrul pentru Drepturile Omului în Iran s-a sesizat cu privire la aceste încarcerări și acum aceștia sunt uh, în proces, iar noi nu avem cunoștințe directe cu privire la aceste cauze și nu avem acces la procedurile din tribunal, proceduri care sunt în desfășurare și ar putea să ducă la o închidere pe o perioadă lungă. O parte dintre ei au fost acuzați de răspândirea corupției pe pământ și ar putea să fie pasibil de pedeapsă capitală. Comunitatea internațională trebuie să facă tot ceea ce stă în putere astfel încât să nu fie astfel încălcată justiția în Iran, cum se întâmplă astăzi. Și astăzi v-aș pune niște elemente cheie din aceste cauze și niște recomandări. Ce trebuie să se facă astfel încât să nu ajungem la un rezultat catastrofal? Acești activiști care au fost arestați în ianuarie 2018 se află în închisoare de peste un an, iar aceștia, acestora li s-au încălcat drepturile la un proces echitabil. În ultimul an, majoritatea dintre ei au fost izolați pe perioadă foarte lungă. Și nu au avut acces la consiliere juridică pentru mult timp și nici nu au putut comunica cu familia. Aceștia au trebuit să își aleagă avocați de pe o listă dată de tribunal, așa cum ne-au spus și membrii familiilor lor. Unii au reușit să opună rezistența, alții au fost obligați să fie de acord. Ca rezultat, o parte dintre aceștia sunt reprezentanți de acuzați care interpretarea se oprește aici din cauza calității proaste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 Grazie, thank you. Ora... Mulțumim și noi, mulțumim și pentru tot ce am auzit aici, bineînțeles. Domnul Buchner, colegii noștri, ce au cuvântul. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Aș dori să fac trimitere la două cazuri. Primul este Arashad Reghi, sper că pronunț corect numele. Acesta este în pericol de moarte pentru că medicamentele de care are nevoie îi sunt refuzate, așa că există această amenințare asupra vieții sale și a primit sentința și asta pentru că el a luptat pentru drepturile închișilor din închisoare și a luptat și împotriva executării domnului Coslavi, o execuție făcută pe nedrept. Și apoi s-a ocupat și de acte de tortură din închisoare. Al doilea caz este al lui Said Fierațich, din nou sper că am pronunțat bine. Said s-a ocupat de copiii străzii. Le-a acordat ajutor foarte clar acestora și a facilitat ajutarea acestora. Nici lui nu îi se oferă medicamentele de care are nevoie și el se află în pericol de moarte. Și aici probabil aș putea să extind puțin problematica. În această clipă, lucrurile arată în felul următor. Uh, statul iranian face multe presiuni la nivel intern. Am discutat cu jurnaliști și de la Deutsche Welle, cu jurnaliști care au membri ai familiei în Iran și care sunt supuși unor presiuni enorme. Și aici se încearcă ca orice informație cu, ceea, cu privire la ceea ce se întâmplă la nivel intern să fie oprită. Așa că mă întreb, de ce se fac toate acestea? Trebuie să vă spun că fac parte din delegația cu Iranul, sunt fizician de profesie, așa că E clar că m-am ocupat foarte mult de tratatul nuclear cu Iranul, m-am ocupat mult de el, am discutat cu autoritățile iraniene, suntem pe cale și și eu personal să facilităm procesele. Am reușit, cel puțin te- temporar, să ne asigurăm că va exista o plată făcută, astfel încât să se poată finanța anumite procese. Sunt eforturi pe care le face Serviciul de Acțiune Externă în acest sens. Și apoi, iată, ne confruntăm cu aceste acțiuni ale Iranului. De aceea, v-aș ruga să reacționăm, să vedem ce se întâmplă acolo. Iranul luptă împotriva lui și nu pot să înțeleg așa ceva. Grazie, Barbara. Barbara. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru că ați organizat această audiere. Aflăm atât de multe detalii cu privire la acești arestați. Cred că nu mai am nimic de adăugat de pe partea noastră. Aș dori doar să le transmit familiilor activiștilor de mediu încarcerați că e foarte bine că oamenii din Iran iau atitudine în fața unor asemenea situații, chiar dacă știu cât de dificilă e situația în închisoare și cum arată sistemul judiciar din Iran. Pentru dumneavoastră, doamnă Far, ați făcut trimitere la unul sau două cazuri în care ne spuzați că s-ar putea să fie existat tortură pentru a se obține anumite mărturisiri. Ne-ați putea spune mai pe larg cât de răspândită este utilizarea utilizarea torturii în închisorile iraniene și poate ați putea să ne spuneți câte ceva și despre condițiile din închisoare în general. Această audiere este publică, această reuniune este publică, așa că sper că și ambasada iraniană de la Bruxelles sau de altundeva a fost atentă și urmărește discuția noastră. Și aș dori să discut și despre alte două cazuri, activiști recent uh, acuzați, fosta Fatur Camudani, acesta se află în închisoarea din Ibim, cred, și a fost acuzat în ianuarie în acest an, a fost condamnat la 10 ani de închisoare și 40 de biciuri, fiind acuzat de defăimare. Celălalt, domnul Mohamed Nachavi, care a fost de asemenea condamnat în, ianuarie, în 22 ianuarie și a fost închis și amendat că a perturba liniștea publică, răspândind minciuni și așa mai departe. Sunt două cazuri recente pe care vreau să le aduc în discuție și poate cineva din administrația iraniană se poate de asemenea ocupa de aceste fapte. Mulțumesc! Tutto bene? Totul în regulă? Prego. Vă rog, mulțumesc foarte mult că ați menționat mai multe cazuri de deținuți politici pe motive de drepturile omului. În ceea ce privește tortura în închisorile din Iran, um, Organizații inter, uh, internaționale independente nu au putut să intre în închisoare din Iran în ultimii 10 ani. Informațiile pe care le-am primit și acuzațiile de tortură sunt pur și simplu informații pe care le-am uh, desprins din mărturiile uh, oamenilor, mai ales prizonieri. S-au fost prizonieri și ele sunt foarte confuze. S-au făcut mai multe acuzații de tortură și de asemenea lipsa de voință în ce privește anchetarea lor. Au fost cazuri de activiști uh, care au fost uh, uh, arestați luna trecută pentru că au participat la proteste în legătură cu condițiile de muncă. Au fost apoi aruncați în, în închisoare. Însă, în momentul în care se fac acuzații de tortură, prizonierilor li se reproșează că mint și că orice se întâmplă la adresa lor poate fi considerat sau există apoi frica de represalii. Și iată modul în care se poate descrie această situație um, și atitudinea autorităților din uh, Iran foarte îngrijorătoare guvernul iranian este obligat să ancheteze orice fel de acuzație de tortură, așa cum a, pus, a spus colegul meu. Și, bineînțeles, să nu se folosească